În cele din urmă, regula 216 din regulament, comisiile responsabile au înaintat uh, mai multe amendamente la textele adoptate de Parlament. În primul caz, investiții în schemele de compensare. Vă rog să vă uitați la aceste amendamente pe care le aveți în dosarele dumneavoastră. Na, do- al doilea amendament este regulamentul uh, privind uh, numele fibrelor textile și uh, Uh, etichetarea și marcarea a compozițiilor fibrelor din produsele textile. Aveți și aici amendamentele propuse în uh, dosar. În conformitate cu regula 216, alinatul 4, aceste amendamente vor fi considerate aprobate dacă în termen de 48 de uh, ore de la anunțarea lor nu se solicită din partea unui grup politic uh, punerea la vot. Aceste amendamente sunt uh, disponibile și pe internet. Ajung astfel la finalul anunțurilor mele și putem trece la ordinea de zi pentru această ședință. Aveți deja ordinea de zi adoptată pe 7 septembrie 2011 și în conformitate cu regula 137 a regulamentului nu există